Guten Morgen. verloren in dem großen Saal. Bună dimineața tuturor! Uh, am senzația că suntem puțin pierduți în această sală atât de mare. Haideți să ne începem ședința. Avem ordinea de zi, așa cum o aveți. După cum știți cu toții, s-a modificat acum trei zile și anume, raporturile, rapoartele domnei Ferhaien nu vor fi votate azi, pentru că în comisia competentă pe fond nu, nu există interpretare în limba engleză? Întreabă doamna președinte. Acum există? Bun. Deci acum există interpretare în limba engleză? Bine, spune președinte, atunci voi vorbi engleză. Trebuie să, a trebuit să modificăm ordinea de zi, așa cum era prevăzută. Uh, și ați putut să vedeți în ultimele trei zile pe ordinea de zi, deci ați fost informați de asemenea că va trebui să anulăm voturile privind cele două rapoarte Ferhaien. Pentru că Comisia competentă pe fond nu a votat încă și vrem să urmărim mai îndeaproape situația pentru că sunt rapoarte foarte importante, subiecte foarte dificile și cred că ar trebui să uh, înțelegem foarte bine situația ca să putem să ne uh, să ne hotărâm cum votăm. Doamna Hannibal, engleza mea nu e foarte bună, spune președinta, dar sper că totuși mă înțelegeți. Așadar, sper că putem adopta ordinea de zi. Trecem atunci la punctul 3. Trebuie să, apor- să aprobăm Uh, procesele verbale. Dacă cineva are vreun comentariu, vreo observație la procesul verbal, vă rog să anunțați acest lucru până la sfârșitul ședinței. Dacă nu, procesele verbale se, procesul verbal se consideră adoptat. Există acum uh, interpretare în engleză? Vă rog să rezolvați situația că nu vreau să vorbesc toată dimineața în engleză, spune președinta. Așa, la comunicările președintei, această reuniune este transmisă pe internet, ceea ce înseamnă că toată lumea poate să vă vadă, avem interpretare în Nu avem bulgară, cecă, estonă, lituaniană, malteză, suedeză, portugheză și slovenă. Bun, dar uh, colegii sloveni sunt bucuroși că înțeleg chiar și engleza mea. Este engleză acum? Bun. Minunat. Mulțumesc, spune președinta. Atunci trecem la subiectul sportului. Subiectul cel mai important. Fiecare din acest parlament uh, a crezut că vrea să spună, trebuie să spună ceva, să se pronunțe pe tema sportului, ceea ce e ușor, e ușor de înțeles, dar pentru domnul uh, Fisas, colegul nostru, a fost uh, foarte greu să uh, găsească niște puncte comune. Avem raportul uh, domnului Fisas și, după cum știți, am avut deja mai câteva rapoarte înainte, raportul Mavromatis, de asemenea uh, raportul actualului președinte al Ungariei cu privire la rolul sportului în Uh, educație. Am avut de asemenea și raportul cu privire la viitorul fotbalului profesionist și acum avem raportul Dimensiunea Europeană a Sportului. Uh, un raport oportun pentru că în Tratatul de Lisabona se găsește pentru prima dată cuvântul sport și sperăm că vom uh, primi câteva competențe suplimentare în acest domeniu. Domnul Fisas și-a prezentat raportul pe 14 iunie, a primit uh, 339 uh, de amendamente, 6 alte comisii și-au uh, dat uh, avizul pe acest raport. Deci foarte frumos. O să-i spun domnului Fisas doar că îi mulțumim din inimă că a făcut toate eforturile pentru a ajunge la elaborarea unui document coerent și sper că vom reuși să uh, păstrăm acest uh, document uh, coerent în timpul votului, să nu uh, ajungem la o situație în care vom avea un document care va fi greu de explicat uh, cetățenilor. Dacă Santiago dorește să ia cuvântul, îi dau cuvântul. Te rog, Santiago. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, Doris. Era mis colegas în Țineam mai întâi să mulțumesc colegilor și mai ales raportorilor din umbră pentru spiritul lor de colaborare pentru a ne permite să ajungem la un document coerent și uh, favorabil sportului în Uniunea Europeană. Și vreau să mă adresez uh, domnului Cătălin Invan, raportor din umbră din partea grupului socialiștilor și democraților, care a colaborat foarte de aproape cu mine, precum și colegului raportor din umbră de la grupul ALDE. și era foarte important din anumite puncte de vedere să avem o colaborare atât de strânsă. De asemenea, Iunche Las nu era aici și știu că dumnealui este implicat într-o campanie electorală în uh, Catalunia, precum și Marie-Christine Vergia de la GUE și vreau să îi mulțumesc pentru spiritul de colaborare, precum și secretariatului comisiei noastre, <clears throat> mai ales Ritei și tuturor asistenților, căci s-au depus foarte multe amendamente, punctele de vedere erau destul de divergente și abundente deci, a trebuit să facem eforturi pentru a rezuma toate aceste amendamente și să avem un text cât de cât concis și asistenții diferiților colegi au făcut această muncă și de aceea țin să le mulțumesc. Sper ca în urma votului uh, versiunea finală a textului să fie una favorabilă sportului. Ivan! Da, dragul meu, în timp ce ai vorbit tu, prietenul tău, uh, Ivan, a Uh, felicitată pe prietena sa, doamna Nevedalova, uh, pentru că aceasta are astăzi ziua de naștere. Îi urăm cu toții la mulți ani. So jung möchte man noch einmal sein. Ce aș vrea să fiu din nou și eu așa de tânără. Bun, acum trecem la lista de vot. Amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Stați puțin, spune doamna președinte. 162. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Fem. Pentru. Îmi cer scuze, spune președinta, și acesta devine caduc. E, e îngrozitor, trebuie să fiu foarte atentă. Îmi cer scuze. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91. Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 91. S-a închis votul. 15 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. 158 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog să ridicați întotdeauna mâna, pentru că dacă nu va fi dificil. Amendamentul oral 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru sau nu? Spune președinta. Unde suntem acum? 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88. Nu avem traducere la franceză? Je suis perdu. Tu es perdu, d'accord, ça, je comprends. Allez, ah, vas-y. Euh, on est maintenant... Da, acum, acum este franceză. 84. 88, pe pagina 5. Spune președinta în franceză. Bun, acum pot să trec din nou la germană. 88, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 14, deci se respinge. Compromisul 4. Pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 102. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Pe două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 123 pe pagina cealaltă, jos. 123 pentru, împotrivă, abțineri. Da, 123 în unele liste de vot e pe partea cealaltă, pe două părți chiar. Prima parte, cine pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Partea a doua, la 123, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 15 se respinge. Partea a treia, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 124, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23, pentru. Îmi cer scuze, spune președinta, nu știu ce e cu mine dimineața asta. 128, sigur, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 23, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 136, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 138. Pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la 138. S-a închis votul. 22 pentru, 8 împotrivă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2. 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 135. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152. Pentru, împotrivă, încă o dată. 151. Pentru, Împotrivă. Nu se poate. Maria Abadia e cucet. Votează, votați pentru. 151. 151. Cine pentru? Dacă nu i povestesc Mariei. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul nouă. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 155. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 156. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 159. Pentru. Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 173. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 175, 176 sunt identice pentru, împotriva, abțineri, se resping. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 20. Unde e? Aici e. 20. Imco și jurii. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 184. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la IMCO 7. IMCO 7 pe pagina cealaltă și jurii. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 196 pe trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 197. 197. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 198 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 201 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 209 a, unde e asta? E pe pagina cealaltă. Da. 209, Ivo și Sean. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 211 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 212 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 213 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 215 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 15 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 221 în partea de jos. Sau pe pagina cealaltă, spune președinta. Maria Teșache, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 225 și 226 al meu s-au retras. 227 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 229 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele trei au fost retrase, 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200... Compromisul 22, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200... Nu, compromisul 16, pentru, împotrivă, încă o dată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250, pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la șase, jurii șase. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 234 pentru, 254, spune președinta. Dar unde e asta la mine? Zice, este jurii 6, este și libe 6. Aha, îmi ce scuze. 252. Piotr Boris. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 253. Pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. 253. S-a închis votul. Se adoptă 22 la 8. Trecem acum la 254. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la 18. Unde este compromisul 18? Așa, l-am găsit. Compromisul 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 265. Împotriva, abțineri, se respinge. 266 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 267 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 269 pe două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 272 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 283 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 284 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Libe 4 pentru. Împotriva abțineri se Verificăm. S-a deschis votul. Libe 4. S-a închis votul. 14 la 14 se respinge. 286 a fost retras. Cineva vorbește din sală. Președinta întreabă care dintre ele. Libe Bine, repetăm. Libe 4. S-a deschis votul la 4. Cine este pentru acum? S-a închis votul. Poftim? Votul s-a închis. A, văd că acum sunt 13 la 15, deci se respinge. Trecem acum la 288 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 294, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 295, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 296, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 297, pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se respinge. 297 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 300 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 301 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 în două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ducem la 307. Pentru? Sau nu? Santiago. E caduc? Bine, dacă spui tu. Da, bun, trebuie să trecem la 307, pentru că o parte nu a fost adoptată de la 306. Deci 307, pentru, împotrivă, bine, se adoptă. 308-309 identice? Nu. 310. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 311-312 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 313. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 315 și 316. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 317. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 321 pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, 320 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 325 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 326 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 327. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 328. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 329, 330 și 331 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 338. Pentru. Împotrivă, abțineri,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral 9. Pa pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, 51 pentru. Împotrivă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la 60. 60 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pe trei părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68, pentru,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 Abțineri. Se resping. 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Envy. Avizul Envy. Putem să votăm de la 4 până la 7 împreună? 4, 5, 6, 7? Nu. Ok, bine. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aba nu, spune președinte, acum vine șapte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. opt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. zece pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum nu știu dacă trebuie să, dacă e caduc 11 sau nu. Am adoptat compromisul, nu? Deci nu trebuie să votăm. 14. Sau votăm totuși? 11. Cine pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. 14. Pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 1. Aba nu. Nu trebuie votat. Atunci trecem mai departe. Aoleu, e îngrozitor, spune președinta. Eu nu cred că toate celelalte comisii sunt întotdeauna așa de drăguțe și de amabile față de noi. Bun, dar uh, noi avem niște pretenții culturale ridicate. Deci, uh, facem lucrurile așa. Avizul IMCO. 1. Nu se votează. Bun. 2. Pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. Bun. Și acum ce facem? 5. Pentru. Împotrivă abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 8. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. 9. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 13. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 16. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. B. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. C. Se adoptă. C. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. D. Nu se votează. Avizul jurii. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum trecem la A. Jurii A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. C. De la jurii. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Avizul libe. 1. Nu se votează. Amendament oral 11. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 8. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum avizul FEM. Dumnezeule! Patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. 6. 6 de la FEM. S-a închis votul. De ce râdeți toții? Cu toții. Bun. 7 fem pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri, Hai să verificăm. S-a deschis votul la 10. S-a închis votul. 15 la 15 se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. 13. S-a închis votul. 19 la 11 se respinge. 14 cine pentru? împotriva abțineri se respinge 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă 17 pentru, împotriva abțineri se respinge 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă 21 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 11. Se respinge. 24 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 16 se adoptă. Dumnezeule, ce succes! 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 17, deci se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. La 5. S-a închis votul. 14 la 16, deci se adoptă. Bun, e bine să te uiți mai cu atenție. Bun, trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 la 2 Îi mulțumesc încă o dată lui Santiago. A avut o treabă foarte dificilă și mulțumesc și raportorilor din umbră. Îi mulțumesc și doamnei McClarkin, cu toate că domnii au votat împotrivă, dar puteți să știți că au fost de acord cu 19% din acest raport. Da? Așa e? Ați votat? 18%, 80%. 80%, oh, e foarte bine, foarte bine. Sunteți pe drumul cel bun. Acum trecem la raportul Șache. Doamna Șache nu este în sală, din păcate. Dar totuși votăm acest uh, aviz. Uh, domnul Tacula vrea să ne comunice ceva din partea doamnei Șache sau putem să trecem direct la vot? Nimic. Bun. Minunat. Trecem așadar la vot. E vorba de piața unică digitală competitivă, guvernarea electronică, ca vârf de lance. E foarte important. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Amendamentul oral 1. Unde e asta? Pe pagina următoare. Pentru. Împotrivă. Da. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul oral 1, pe pagina a doua. S-a închis votul. Marie Christine Vergia. 16 la 12 se respinge. 7. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Partea a doua la 7. S-a închis votul. 18 la 12. Se respinge. 9. Pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 15. Pentru. Împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi la 7 se adoptă. 16 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțin, abțineri. Haideți să verificăm. 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 15, deci se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la 20. S-a închis votul. 15 la 14 se adoptă. 21 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 16 se respinge. 24 și 25 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 a fost retras, 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30. Pentru? Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 14, deci se adoptă. 31. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Treizeci și trei. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 36. Pentru. Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm. 36 s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 11 se adoptă. 37 pentru. Împotriva. Abțineri. Paulă. Verificăm. S-a deschis votul. 37. S-a închis votul. 16 la 13 se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 14. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se respinge. 42. Pentru. 48. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Doamna Șache nu a primit niciun vot împotrivă, nicio abținere și a câștigat cu 30 de voturi. O felicităm, oriunde ar fi. Dar cu siguranță în fața unui calculator. Colegul nostru, domnul Berlinger, tocmai a sosit. Uh, ne bucurăm să vă vedem. Trecem așadar la punctul 8 de pe ordinea de zi. Contribuția instituțiilor europene la consolidarea și progresul procesului de la Bologna. Știm cu toții că procesul Bologna a fost unul foarte interguvernamental, nu am avut nimic de spus dar noi suntem întotdeauna învinuiți pentru eșecurile sale. De aceea, acum uh, trei ani, am uh, elaborat un raport pentru procesul Bologna. Și s-a considerat necesar să elaborăm din nou un raport, pentru că guvernele au convenit că totuși vor să îmbunătățească situația. Domnul Berlinghe a luat situația în vizor, și după ce în 2007 la Budapesta s-a ținut summitul și sperăm cu toții după acest summit că vor exista într-adevăr îmbunătățiri. Așadar, îl rog pe domnul Bellinger să-și prezinte raportul. Pe 23 vom primi proiectul de raport și apoi pe 21 decembrie vom vota acest raport. Așadar, vreau să-l rog pe domnul Berlinger să ne prezinte uh, ideile sale. Grazie, signora Presidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă explica motivul acestui raport din proprie inițiativă și, prin urmare, și propunerea mea de raport pe tema rolului pe care instituțiile europene trebuie să-l joace pentru consolidarea procesului de la Bolonia. Colegii știu poate că în luna aprilie a anului viitor va avea loc reuniunea interguvernamentală bianuală, care a devenit de fapt un adevărat ritual, pe tema actualizării obiectivelor desăvârșirii procesului de la Bologna și va avea loc la București. Inițiativa Parlamentului se situează într-un moment în care lucrurile evoluează. Drept dovadă, discuția din comisia noastră în, în urmă cu câteva săptămâni, în urma unei inițiative a comisiei noastre care a cerut Departamentului de Studii din Parlamentul nostru să redacteze un asemenea studiu căruia ne-am asociat. Și vreau să citez și dezbaterea în profunzime care a avut loc, precum și strategia Europa 2020, în care se vorbește despre procesul de la Bologna. Se dorește modernizarea universităților, a viitoarelor programe de educație Deci, după cum puteți observa, se acordă o mare atenție uh, dreptului la mobilitate în Europa și se dorește operarea de reforme. În raportul meu am dorit să fac o evaluare a acestui proces. Și procesul de la Bolonia mi se pare a fi piatra de temelie a modernizării universităților din Europa. Acest proces este unul dinamic și am încercat să analizez ce anume din procesul de la Bolonia este valid ce a fost deja realizat și ce anume corespunde obiectivului general. În plus, am dorit să observ diferitele puncte de blocaj, așa cum le numesc eu în acest proiect de raport. Și, bineînțeles, care au fost uh, slăbiciunile, eventualele lacune ale uh, reforme, pentru că orice reformă nu poate să satisfacă uh, toate cerințele. Care era obiectivul principal? Ne doream ca tinerii europeni care se înscriu într-o universitate din oricare stat membru au dreptul să obțină o diplomă care să fie valabilă pe tot teritoriul european. Pe viitor, nu mai trebuie să existe diplome care uh, sunt într-un sistem de uh, izolare. Sunt valabile numai într-un anumit stat membru, nu. Diplomele trebuie să fie recunoscute peste tot în Uniunea Europeană. Și în lume există 47 de state care sunt membre ale procesului de la Bolonia, deci mai multe decât cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, ceea ce dovedește faptul că acest proces a fost un succes. Dar noi ne dorim să avem o universitate europeană uh, din care să facă parte toate universitățile din statele membre care uh, au subscris uh, și doresc să urmea, urmeze procesul de la Bologna. În această republică a literelor, în acest univers al științei de vârf, avem nevoie de eforturi suplimentare și mai mult ca niciodată avem nevoie de mobilitate internă și uh, de o recunoaștere a propriilor competențe și calificări peste tot. Statele membre nu s-au implicat suficient pentru ca această condiție sine qua non să poată să fie respectată și să ajungem repede la obiectivul final. Procesul s-a desfășurat foarte lent până acum și nu există garanții că lucrurile se vor îmbunătăți pe viitor. Dacă astăzi construim conceptul de cetățenie europeană, avem nevoie și de o cetățenie universitară, culturală, o, o cetățenie care să fie caracterizată de un alt nivel de profesionalism, indiferent despre ce meserie este vorba și uh, Procesul de la Bologna ne poate ajuta să realizăm aceste um, obiective. Afirm acest lucru cu energie, căci sunt convins de faptul că această răspundere apasă pe umerii noștri, de cetățeni europeni, pentru că trebuie să înlăturăm toate acele obstacole care persistă în continuare în calea modernizării vieții universitare și a sistemului de universități din Europa. Avem totuși încredere în rezultatul final și în faptul că acesta va fi atins, deoarece în Europa există acum un spațiu european al educației superioare. Și se construiește și un spațiu european al cercetării. Deci, la nivelul munci de cercetare există deja această exigență a apartenenței, a coerenței în cadrul unui spațiu european și nu numai la nivel național. Ar, deși Până acum, Europa a fost destul de timidă și a făcut pași destul de mărunți pentru a juca un rol în domeniul uh, pregătirii profesionale pentru uh, cei ce se destinează muncii de cercetare, totuși își dorește să poată să desăvârșească acest spațiu european al cercetării și ar trebui să facă la fel și pentru educația superioară în general. În tratate nu este nimic care ne împiedică să facem aceste eforturi. Avem acest profil al cercetării de vârf și atunci noi ar trebui să ne gândim mai mult la aceste competențe oferite de către sistemul universitar european și ar trebui să um, fie inclus în uh, dreptul comunitar această obligativitate de a recunoaște diplomele și uh, calificările. Oricum, va trebui să trecem prin această etapă intermediară înainte de a ajunge la o recunoaștere automată a calificărilor și a diplomelor. Și sper că nu este un vis, ci că toată lumea își va da seama că este o nevoie imperioasă. De exemplu, cineva care și-a făcut studiile universitare în Italia, nu trebuie să fie în plus uh, obligat să uh, meargă într-un alt stat membru dacă dorește să lucreze acolo și să se chinuie pentru ca diploma asta să fie recunoscută. Nu! Trebuie să existe această idee că o diplomă obținută într-un stat membru european are validitate peste tot uh, în țările membre ale procesului de la Bologna. Am citit cu bucurie și cu multă speranță declarația doamnei comisar Vasiliu în comunicarea moder despre modernizarea universităților. Și m-am bucurat să văd că dumnei a adoptat această teză. Acum instituțiile europene trebuie să se îndrepte în aceeași direcție, care se impune de la sine. Cum putem să procedăm? Există necesități pe plan normativ, dar avem nevoie și de o sprijinire a procesului, de măsuri de încurajare. Acest spațiu de educație superioară europeană este un pas hotărător. Însă, trebuie să insistăm asupra numelui însuși al procesului. Procesul de la Bolonia trebuie să fie uh, pus în aplicare uh, de jos în sus și nu numai de sus în jos nu poate să fie uh, creionat numai în timpul uh, summitelor la nivel înalt sau la nivelul guvernelor statelor membre. Nu, trebuie să implicăm și structurile universitare. Deci nu putem să ne bazăm numai pe întâlnirile la nivel înalt. Nu, trebuie să fie activitatea de zi cu zi a tuturor uh, instituțiilor de învățământ superior din Europa. Până acum, noi nu am reușit să implicăm Uh, corpul profesoral. Nu i-am dat uh, senzația că uh, este um, responsabil, este însărcinat cu desăvârșirea procesului de la Bologna. Nu am putut să ilustrăm faptul că o reformă atât de profundă însemna punerea sub semnul întrebării a întregii metode de predare, pentru că sunt anumite materii, anumite calificări care se uh, pot învăța în 2 ani și altele pentru care este nevoie de 5 ani sau mai mult. Și eu, care vin într un stat din sudul Europei, simt pe propria piele cum unele țări sunt în întârziere față de celelalte. Și, cum spuneam, trebuie să revizim întreaga metodologie, metodele didactice și pedagogice. Trebuie să existe și o evaluare a impactului social. Trebuie să avem un mediu universitar inclusiv și nu trebuie să includem aici numai universitățile uh, de renume, cele mai favorizate, ci și cele care acum se află cumva la marginea uh, lumii universitare, pentru că trebuie ca toată lumea să poată să beneficieze de acest proces. Oricum, spuneam încă o dată că spațiul european de educație superioară este un obiectiv ambițios, dar necesar, dar vreau să fac o enumerare a punctelor practice care vor fi indicate și care deja au atras atenția în trecut, însă, din păcate, s-a rămas la enumerarea lor și nu au fost puse în aplicare. Prima condiție, cum spuneam, este recunoașterea uh, universală a uh, calificărilor și a diplomelor. Apoi, mobilitatea. Dau exemplul programului Erasmus, care a fost programul cel mai de succes uh, în acest context în Europa, pentru că sute de mii de studenți au putut să profite de un, un schimb Erasmus. Și, însă, din păcate, a ajuns într-un moment de criză, pentru că se dorea inițial trimiterea unui student din țara sa într-o altă țară, într-o altă facultate. Dar acum s-a ajuns la nivelul 3-0 și acum țara care primește studentul trebuie să joace rolul cel mai important. Și ne dăm seama că s-a făcut o schimbare de mentalitate. Mobilitatea nu mai este concepută ca o mișcare de la un punct la celălalt, ci ca pe o, o um, um, um, metodă, o modalitate de a um, primi din partea studentului care vine în cadrul unui schimb Erasmus o, o nouă formă de cultură, o nouă contribuție. Și să ne gândim la un medic care a fost format într-o anumită țară și uh, merge să-și profeseze meserie într-o alta, dar dacă nu avem încredere în nivelul de formare al acestui medic, evident că nu am avea încredere în el și nu am putea să-i dăm pe mână uh, sănătatea pacienților. Dacă ne dorim calificarea, uh, recunoașterea calificărilor și a diplomelor, trebuie să existe și un sistem de control, de verificare, de evaluare dacă nu o să avem rezultate tangibile ale uh, uh, formării în cadrul sistemului de uh, învățământ superior, dacă nu o putea să evaluăm aceste rezultate tangibile, atunci nu o să avem un spațiu european al educației superioare. Trebuie să existe un registru al evaluărilor calitative, un registru european. O altă consecință a acestei nevoi de verificare și evaluare. Un alt punct interesant este conceptul englez de employability. Să fii suficient de bine format ca să poți să-ți găsești un loc de muncă. Există anumite sectoare unde funcționează foarte bine uh, aplicarea acestui criteriu și altele unde nu funcționează. O diplomă, de exemplu, obținută după trei ani de studiu este o, o idee foarte bună pentru că ne dăm seama că în momentul de față nu e suficient să ai un nivel profesional de bază. Trebuie ca acest nivel să fie reactualizat și cel mai bine ar fi să fie reactualizat din 3 în 3 ani de zile. Și de aceea trebuie să existe un echilibru între lumea, uh, între universul uh, facultăților și al învățământului și uh, mediul profesional. Pentru că Numai astfel putem să ne asigurăm de faptul că uh, absolvenții de studii superioare vor putea să-și găsească ușor un loc de muncă și că competențele lor corespund nevoilor întreprinderilor. În unele state membre, acest lucru a fost reglementat. În altele s-a lăsat totul în seama uh, inițiativelor spontane pe care le au universitățile sau, din potrivă, întreprinderile. Un alt punct important, flexibilitatea uh, curiculumului. De aceea, uneori este foarte greu să comparăm uh, formele uh, de învățământ superior în diferitele state membre. E adevărat că nu putem să impunem un curriculum universal, însă ar fi bine dacă ar exista uh, un uh, nucleu, un miez al Uh, care să fie aceleași în toate statele membre și la care să se poată adăuga uh, lucruri care sunt specifice unui sistem de învățământ superior dintr-un stat membru anume. Poate că aceasta ar fi soluția. Și știu că anumite state membre deja uh, au testat această idee. Poate că așa am putea să avem într-o bună zi o diplomă uh, comună, cel puțin pentru anumite anumit sector de activitate. O altă idee ar putea să fie o diplomă comună care să fie obținută în două sau mai multe universități din diferite state membre. Cred că în raportul meu am putut să vorbesc despre cum am trebuit să procedăm pe viitor. Ar trebui să avem un sistem bazat pe învățare, pe achiziționarea de cunoștințe. Trebuie să plecăm de la cerere și nu de la ofertă. Și universitatea ar trebui să aibă o a treia misiune, să nu se mulțumească numai cu transferul de cunoștințe, ci și la faptul că trebuie să existe și uh, uh, um, o importanță mare atribuită învățării online. Există deja o reformă din cadrul procesului de la Bologna unde sunt incluse statele uh, din estul Europei și din uh, uh, sudul Mării Mediterane. Și mă gândesc mai ales la țările din nordul Africii care au o, cult o cultură universitară uh, impregnată de cea europeană și datorită uh, universităților virtuale am putut foarte bine să cooperăm cu acestea în uh, cadrul procesului de la Bologna. Da. Da. A vorbit un profesor, dar nu unul care stă într-un turn de filde, deci ci unul care chiar știe unde e problema. Știu că foarte adesea Uh, am, am văzut în Italia, în universitățile din Italia, ce respect există față de uh, cadrele universitare și uh, sunt bucuroasă că el s-a putut ocupa atât de detaliat de probleme. Problemele nu au fost abordate cu adevărat niciodată până acum și dacă astăzi, la 10 ani, de la începutul acestui proces, trebuie să facem o astfel de descriere, ne arată cât de diletantă a fost această procedură interguvernamentală în acest domeniu. Și aceasta deoarece guvernele, sub scutul uh, subsidiarității, uh, se, se ascund și nu, nu reușim să le forțăm să schimbe lucrurile. Mulțumesc așadar, domnule Berlinger. Ați uh, uh in, făcut introducerea la, un, la o dezbatere care va uh, urma acum. Doamna Kama Evert. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, pot și eu să mă alătur celor spuse de uh, dumneavoastră laudelor, pentru că Luigi Bellinger a menționat foarte multe aspecte care sunt într-adevăr foarte importante. Eu nu cred că cineva din sală va spune că obiectivele nu sunt corecte, obiectivele acestui proces. Însă, astăzi, de la, la 10 ani de la punerea în aplicare a acestui proces, constatăm că de fapt, nu s-au atins niciunul dintre obiectivele pe care le, la care subscriem cu toții, ci, din potrivă, problemele au crescut în loc să fie rezolvate între timp. Sigur că avem această problemă a, a abordării interguvernamentale și noi, în Parlamentul European, a, vrem să punem degetul pe rană și cred că e foarte important să facem acest lucru și să încercăm să găsim niște a, soluții să inițiem măcar niște soluții și să încercăm să motivăm pe toți cei uh, participanți să um, aibă o abordare constructivă și să uh, aducă acest proces într-adevăr uh, pe calea cea bună. Și cred că majoritatea dintre noi sunt preocupați de mobilitatea studenților. Avem acest program Erasmus, program minunat de care suntem cu toții foarte mândri, un program bun, unul care poate fi exemplu pentru Europa dar ne dăm seama că prin procesul Bologna, posibilitățile pe care le oferă uh, mobilitatea prin Socrates sunt mult mai puține decât uh, înainte. În Germania, de exemplu, există studii și se vorbește că astăzi doar 7 până la 9% din studenții din uh, uh, studiile bachelor au posibilitatea să facă uh, un semestru în străinătate. În timp ce în trecut, după sistemul vechi de uh, împărțire a studiilor, erau 23% dintre studenți care studiau și în străinătate. Și Erasmus, de fapt, asta vrea să facă, vrea să aducă studenții cât mai mult în străinătate, dar din păcate nu funcționează calificarea, nu funcționează recunoașterea calificării obținute de studentul respectiv în acel semestru sau an în străinătate. Um, notele lui nu sunt recunoscute când se întoarce acasă. Așadar, avem nevoie de o recunoaștere universală în Europa. E un obiectiv foarte bun dar atunci când văd, de exemplu, că în Germania nu poți să te muți ca student de la o universitate la alta, să faci uh, un semestru altundeva pentru că universitățile s-au specializat atât de tare încât nu își mai recunosc una alteia calificările. Și atunci când văd această situație îmi dau seama că suntem de fapt foarte departe de obiectivele procesului Bolonia. Așadar, cred că este corect și este foarte important uh, să abordăm în acest raport toate aceste probleme, nu doar cele pe care le-am numit, că sunt mult mai multe și Luigi Berlinger uh, le-a menționat în explicațiile sale. Deci să le acordăm atenție în speranța că vom reuși să uh, stimulăm un pic discuția în Europa și uh, pe cei care participă la această abordare interguvernamentală pentru a reuși să facem mai mult decât ce s-a făcut în ultimii 10 ani, pentru că asta ce s-a făcut până acum e o catastrofă, sincer vorbind. Mulțumesc. Domnul Matimo. Grație. Eh, Vă mulțumesc. Sunt întru totul de acord cu ce a prezentat domnul Berlinger. Și eu mi-am pus această problemă fără să mă gândesc numai la experiența națională. Această chestiune a recunoașterea diplomelor și de preferință în mod automat peste tot în Europa are două laturi, două aspecte fundamentale. În mod paradoxal, diplomele care ar putea să fie recunoscute cel mai ușor pe plan european sau uh, internațional sunt cele din domeniul științific. Eu am făcut studii de uh, litere și de științe umane și în ce privește procesul de la Bologna, îmi dau seama că am întâmpinat rezistență nu în acest domeniu al științelor umane. Până la urmă, matematica este un limbaj universal Cineva care are o diplomă în literatură italiană nu este la fel, nu are aceeași competență cu cineva care a făcut studii de literatură germană în Germania. Dar științele sunt, să zic, aceleași peste tot. Deci, pentru mine ar fi important să subliniem în raport Da, nu mă pricep mult la tehnică, spune o, vorbitorul, pentru că îi se închisese microfonul. Nu am asemenea diplomă. Deci, spuneam, să vedem până în ce punct putem să acceptăm anumite critici pe care, uh, care au fost făcute procesele de la Bologna, îndeoseb de colegii noștri din uh, învățământul superior uh, științific. Și atunci reacția lor imediată va fi a, ei vor să ne o, o, o facă să pregătim mai bine viitorii oameni de știință, viitorii tehnicieni și ingineri ca să îi batem pe indieni și pe chinezi, deci să facem față concurenței. De ce nu? Sunt anumite lucruri care sunt de dreptul trecute cu vederea. Erasmus a avut succes studenții care mm, fac litere, filozofie și așa mai departe uh, au făcut schimburi Erasmus nu numai ca să vadă uh, cum se predă literatura în Spania, ci și pentru că era o plăcere să călătorească, să cunoască oameni noi. Și datorită acestor schimburi, spiritul european a existat cu adevărat în rândul studenților. Deci eu sunt convins de faptul că mai mult decât să favorizăm recunoașterea tuturor diplomelor uh, în Europa, ar trebui să insistăm pe faptul că universitățile noastre trebuie să se internaționalizeze. Un alt exemplu. Des se vorbește despre acele universități care uh, au rezerve față de procesul de la Bologna și opun rezistența aplicării uh, lui, mai ales sistemele anglosaxone. Un filozof italian care ar vrea să câștige o catedră trebuie să facă publicații în limba engleză. Pentru că toate uh, entitățile de evaluare academică sunt anglofone și anglocentriste. Eu n-am nimic cu cultura engleză, pentru că această uh, limbă s-a transformat într-un fel de esperanto. Până la urmă, engleza, așa zisă, lingua franca, nu mai este engleza pură nu mai este engleza nimănui. Deci ar trebui să insistăm asupra faptului că avem nevoie de o diversitate, de o multiplicitate a culturii europene și nu de această orientare către o, o singură limbă. Da, nu spun că eu dețin soluția, fac câteva sugestii pentru colegul Berlinger, pentru că mi-au venit în minte aceste aspecte legate de uh, ideea creării unei universități cu adevărat europene. Acest nucleu al curicumului, aceste cunoștințe minime pe care ar trebui să le achiziționeze toți studenții din Europa, cred că este ceva care există deja în Europa. Un medic trebuie să știe diferența între sistemul nervos și sistemul digestiv, de exemplu. Nu poți să fii medic altfel. Deci eu cred că un asemenea nucleu de cunoștințe există deja. Da, nu sunt sigur. Eu am făcut universitatea de, de, pe stil vechi. Cum spuneam, sunt exigențe pe care știu că ar trebui să le satisfacem, nu știu cum, dar poate că am putea să formulăm alineate care se evoce toate aceste aspecte. Apoi un alt aspect pe care îl resimțim în universități, faptul că procedurile birocratice sunt deosebit de complicate, mai ales atunci când vrei să uh, faci parte dintr-un uh, studiu, dintr-un proiect de cercetare internațional. În Italia, atunci când vrei să ceri un, o subvenție, o finanțare, trebuie să faci apel la un cabinet de specialiști, de consulting. E ca și atunci când a fost liberalizată piața telefoniei mobile și existând atât de mulți furnizori de, te- de telefonie privată, ai nevoie de un broker ca să știi pe care să o alegi. Se întâmplă la fel cu procedurile europene. Ai nevoie de un asemenea specialist care să, să, să te ajute să înțelegi unde anume trebuie să aplici ca să poți să obții această subvenție. Deci, cum spuneam, procedurile birocratice sunt foarte complicate. Și apoi, diferența dintre diplomele din Europa depinde și de condițiile în care studenții își fac studiile. Cu o colegă spaniolă dintr-o legislatură de acum hăt, am tentat să creăm un fel de parametri similar cu parametrii de la Maastricht, dar care să se aplice universităților. În Italia, Există, de exemplu, universități unde raportul dintre numărul de studenți și numărul de profesori este foarte uh, mare, deci nu putem să garantăm un învățământ de calitate, pentru că nu există colegi universitare, nu există burse de studiu, nu există biblioteci accesibile. Deci dacă vrei ca o diplomă într-o asemenea universitate, a, da, și dacă vrei ca diplomele să fie recunoscute peste tot în Europa, ar trebui să existe niște criterii de bază pe care să le îndeplinească universitățile care să se califice pentru această recunoaștere a diplomelor. Ar trebui să existe o armonizare a condițiilor în care studiază tinerii. Și apoi acest spațiu euro-mediteranean. Aportul imigranților care oricum ne-au influențat mult cultura. Și apoi trebuie să ne gândim și la felul în care funcționează aceste relații universitare cu țările din Est și țările din Maghreb. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Da, eh, dragii mei, nu putem astăzi să rezolvăm toate problemele lumii universitare. Vorbim despre Bolonia și, într-adevăr, tot ce spuneți este corect, dar trebuie să ne restrângem un pic la subiectul pe care îl discutăm. Eh, e o istorie, e o discuție, pare a fi o discuție italiană. Doamna Costa dorește să ia acum cuvântul. Îmi pare, îmi pare foarte bine că italienii sunt deosebit de interesați de acest subiect. Și vreau să-i mulțumesc lui Luigi Berlinger, nu numai pentru această propunere de raport uh, foarte curajoasă și conștientă de problemele actuale, îi mulțumesc și pentru faptul că este atât de pasionat de acest subiect și este uh, un uh, coleg care de foarte mult timp a susținut acest proces și încearcă să influențeze realizarea lui la orice fel de nivel, local, național sau european. Eu cred că acest raport ar trebui să aibă o anumită ambiție, mai ales dacă ne gândim la întâlnirea la nivel înalt din anul 2012. Deci n-ar trebui să vorbim numai despre promovarea mobilității studenților prin programe precum Erasmus, deși acesta este un element fundamental din procesul de la Bolonia. Nu, eu cred că ar trebui să vorbim despre miezul procesului de la Bolonia. Și ar trebui să existe acest curaj din partea Uniunii Europene să facă bine distinția între elementele de subsidiaritate și cele europene, pentru că ar trebui să existe acest drept fundamental recunoscut tinerilor, studenților, de a putea să studieze și să-și urmeze uh, uh, parcursul academic în orice universitate din Europa în condiții egale. Acesta este obiectivul strategic al procesului de la Bologna și cred că ar trebui să reorientăm lucrurile pentru că eu am avut senzația că acest obiectiv central a fost pierdut din vedere. Și știind că avem un temei juridic în tratatul de la Lisabona, pentru că se vorbește despre transferul de competențe și despre recunoașterea a, a, a calificărilor. Deci cred că avem tot ce ne trebuie pentru a putea să reorientăm dezbaterea către atingerea acestui obiectiv central. Știm foarte bine cum se desfășoară lucrurile și știm că recunoașterea diplomelor este mai simplă în, uh, pentru domeniul științific decât pentru celelalte domenii. Și cred că ar fi bine să putem să definim acest nucleu de cunoștințe care ar trebui să fie reciproc recunoscut. Ceea ce, bineînțeles, ne-ar permite să respectăm diferențele de ordin cultural, de tradiție, uh, pedagogică și așa mai departe. Jose Bologna, procesul de la Bologna, mă scuzați, s-a născut din inițiativa liderilor politici. De la nivelul corpului profesoral a fost perceput ca un fel de strategie impusă din exterior, iar studenții nu uh, au înțeles foarte bine că prin procesul de la Bologna câștigau acest drept de a studia oriunde în Europa și de a-și vedea uh, uh, calificarea, diplomele uh, recunoscute. Deci ar trebui să vedem cum putem să facem să dispară aceste blocaje și cum putem să impunem adevărată guvernanță. Dreptul la studiu. Există rețele europene deosebit de uh, Uh, bine puse la punct, institute regionale, europene și așa mai departe. Există uh, burse, um, cazare la prețuri mici pentru um, studenți, există biblioteci, laboratoare și așa mai departe. Deci există adevărate oportunități pentru tineri, pentru ca ei să se simtă uh, studenți europeni, să există această cetățenie universitară europeană. Deci oportunități există dar ar trebui să putem la nivel european, de exemplu, să-i ajutăm pe acei studenți care uh, nu au mijloace uh, financiare suficiente, dar care sunt foarte buni și atunci ar trebui să putem să-i ajutăm oferindu-le, de exemplu, uh, um, o locuință sau aceste burse. În urmă cu câteva zile, în Italia s-a semnat un acord între Uh, Cofindustria, sindicatul patronal și uh, universități, pentru ca proiecte de cercetare foarte costisitoare să fie finanțate de către industrie dacă acestea sunt, uh, dacă firmele sunt direct interesate. Și știu că și doamna comisar Vasiliu s-a gândit la această idee de crearea unor uh, uh, um, mastere europene care să fie strâns legate, direct legate de nevoile companiilor industriale. Da, nu vrem să avem un curriculum european, deci această adevărată uh, omogenizare a uh, formărilor universitare. Nu. Cum spuneam, trebuie să existe în fiecare curriculum un nucleu de cunoștințe și apoi uh, niște sisteme de calitate, niște forme de garanții care să permită apoi recunoașterea fără probleme a acestor diplome. Și ce înseamnă aceste sisteme de garanții? Înseamnă că toate universitățile trebuie să poată să uh, uh, promoveze mobilitatea studenților și a profesorilor și să uh, ofere niște condiții minime de calitate pentru învățământ. Mulțumesc. Doamna Pagliarelli. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Berlinghe pentru încă un motiv în plus față de cele uh, citate de antevorbitorii mei. Acest proiect de raport este extrem de actual. Uh, Acest proces a fost adoptat acum zece ani într-o Europa care era diferită de cea în care trăim astăzi. Și cred că în acest document avem o evaluare politică a acestui proces. Suntem astfel în uh, situația de a reflecta la un proces de integrare la nivel european. Și acest raport ar putea fi util tocmai pentru a lansa un apel către Europa care riscă să se transforme în ceva ce noi nu ne-am dorit și ce nu am dorit să um, existe atunci când s-a definit acest Ca urmare, cred că acest raport este deosebit de util și mă bucur să constat că nu sunt singura care susține studiile umaniste și colegii mei au făcut la fel. Aceste studii ar trebui să ne permită să definim un nou model de universități europene, un nou model de învățământ superior european, în cadrul căruia studiile umaniste să joace un rol esențial în contraponderea unui model de studii tehnice anglosaxon, care poate că ne-au condus la criza în care ne aflăm astăzi și suntem obligați să constatăm că ceea ce ne lipsește este chiar acea educație mai umanistă. Opus acestor așa numiți Golden Boys. De aceea, trebuie să recunoaștem că recunoașterea și evaluarea sunt niște elemente esențiale. Trebuie să încurajăm acest proces de evaluare la nivel european și toate statele trebuie să accepte acea structură cu trei niveluri, și anume licență, masterat și doctorat. Aceste trei niveluri ar trebui să fie impuse la nivel european pentru a contrabalansa argumentul subsidiarității și pentru a arăta tuturor că această structură pe trei niveluri este esențială nu numai pentru mobilitate, dar și pentru posibilitățile de angajare ulterioare ale absolvenților universităților europene și aceste posibilități ulterioare de angajare sunt importante pentru întreaga Uniune Europeană și pentru viitorul tinerilor din punct de vedere profesional. De aceea, cred că trebuie să reușim să coordonăm cumva funcționarea diferitelor instituții și organisme care uh, intervin în domeniul învățământului superior european, însă într-un mod care să fie mai vizibil și mai lizibil în același timp. Spațiul de învățământ superior european și spațiul de cercetare european trebuie să fie coordonate, inclusiv la nivelul programelor uh, promovate de comisie. Nu știu foarte bine cum funcționează acești actori. Poate că este nevoie de o simplificare sau mai degrabă de mm, crearea unei referințe pentru toate aceste instituții, a unui a unor repere care să le permită o mai bună coordonare. Și în cele din urmă, cred că trebuie să identificăm o modalitate de evaluare a universităților europene, un model de un clasament pentru aceste universități, dar nu după modelul de la Shanghai, pentru că în cazul acelui clasament științele umaniste nu sunt deloc Uh, luate în considerare. Eu sunt de părere că trebuie să creăm un sistem de valoare european care să se bazeze pe experiențele noastre în materie de învățământ și care să contribuie la creșterea atractivității universităților europene pentru studenții non-europeni. De aceea, din punctul meu de vedere, este important și urgent să reacționăm la propunerea actuală cu privire la evaluarea universităților la nivel mondial. Această evaluare trebuie să fie fondată pe criterii și nu pe statistici. Mulțumesc. În ceea ce privește clasarea universităților, cred că trebuie să fim precauți pentru că nu vrem un clasament am, uh, comisia a scris acest lucru în uh, cartea sa. Știu că Comisia lucrează altfel decât noi și asta e bine, dar cred că noi trebuie să fim precauți. Cum ne uh, exprimăm, cum formulăm lucrurile? Nu, vă, nu vreau să vă corectez, vreau doar să spun că trebuie să fim atenți la ceea ce ne dorim, nu în clasament, dar uh, o evaluare, așa cum o face Comisia, uh, în uh, tot felul de licitații, um, Uh, în tot fel de broșuri unde apar universitățile care sunt cele mai uh, prietenoase cu studenții străini, care oferă condiții cele mai bune. Uh, bun. Da, oricum, tu nu cred că te-ai referit la clasament în, în acest sens. Ba nu, ba nu, eu chiar m-am referit la, la clasament, dar cu noi criterii. Aha, a, da, da, da, vezi, nu gândim întotdeauna la fel pe același subiect. Domnul Scuria. Sí, grazie, Mulțumesc doamnă președintă. Nu avem nicio îndoială în ce privește faptul că colegul Berlinger se va ocupa în modul cel mai adecvat despre acest subiect și acum așteptăm raportul dumnealui pentru a vedea uh, cum putem intra mai mult în detalii pentru principalele idei enunțate, dar aș vrea să uh, vorbesc despre două aspecte care mi se par mai greu de soluționat. În primul rând, diplomele și apoi capacitatea de integrare pe piața muncii. Chiar și în prezent, în Europa, avem mult prea multe motive pentru care un absolvent din Spania care vrea să profeseze ca avocat întâmpină dificultăți foarte diferite Uh, față de o persoană care a făcut uh, uh, un parcurs universitar complet diferit într-o altă țară din Europa. Deci avem nevoie pe piața muncii europene să existe condiții echitabile pentru cei care au făcut um, studii similare sau cel puțin în același domeniu. După părerea mea, vedem și o creștere alarmantă a șomajului printre tineri și trebuie să găsim un remediu. În multe dintre țările noastre și inclusiv în Italia există acest numerus clausus în momentul admiterii la o facultate și atunci există persoane care până la urmă n-au avut posibilitatea să studieze ce și-ar fi dorit din cauza acestor condiții independente de voința sa. Și atunci acești studenți sunt obligați să-și facă studiile în uh, universități private, ceea ce presupune cheltuieli uh, foarte mari, dar după un an de studii acești studenți pot să se întoarcă în facultatea pe care și-o doreau de la bun început. Deci, se poate uh, trece peste anumite evaluări de, de merit. Și până la urmă, cei care își pot permite să plătească uh, pot până la urmă să ajungă la un anumit nivel de studii, pe când cei care nu au aceste mijloace financiare sunt practic excluși Uh, din sistemul universitar. Și de multe ori, principiile calității și um, competențelor uh, studenților și nu mai sunt uh, cele care primează, ci primează um, banii. Deci că ar trebui ca în raportul domnului Bellinger să găsim o posibilitate de a frâna această tendință care devine de-a dreptul îngrijorătoare. Uh, Madame Benera Mulțumesc, doamna Benera Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Berlinger, pentru această um, perspectivă generală pe care ne-ați descris-o. O întrebare privind statutul studenților pentru început. În Franța, primul an universitar este un an de orientare și uh, se înregistrează o rată mare de eșec. O altă problemă, la nivel social, sunt foarte puțini studenți care provin din mediile populare. Iată așadar o problemă. Și deseori, având în vedere rata de șomaj, universitatea, mai ales în primul an, este o modalitate de a beneficia de un statut atunci când nu ai un loc de muncă. Și cred că ar trebui să reflectăm la ce legătură ar putea să existe între procesul de la Bologna și dezvoltarea tehnologică. În Franța, Uh, studiile tehnice uh, se obțin după doi ani cu o diplomă specifică, uh, care nu este aceeași cu diploma universitară. Deci cum se poate face corelarea între cele două sisteme? Și de asemenea, în contextul formării pe întreg parcursul vieții, trebuie să existe posibilitatea de a intra și de a ieși apoi din mediul universitar să nu fie o, un student să nu fie obligat să intre la universitate și apoi să parcurgă tot procesul și să nu poată să părăsească universitatea mai devreme de uh, finalizarea perioadei. Și de asemenea trebuie să ne gândim și la universitățile pentru vârsta a treia. Avem persoane mm, vârstnice care la un moment dat își doresc să reia studiile, însă chiar dacă reintră în spațiul universitar, nu sunt niciodată cu adevărat integrate acolo și atunci trebuie să facem în așa fel încât acest spațiu universitar să fie mai inclusiv, el să faciliteze intrarea studenților din mediul popular, din, să, să faciliteze legăturile cu planul profesional și tehnologic și uh, accesul celor altor vârste. Și acum, în ceea ce privește publicațiile, nu s-a vorbit foarte mult despre asta. Am vorbit eu despre intrarea la universitate, dar trebuie făcută o legătură și cu domeniul cercetării. Este foarte important să se poată face această legătură între universități și cercetare. Și de asemenea trebuie încurajate științele umaniste, așa cum s-a spus mai devreme. Nu trebuie să mai existe niciun fel de complexe uh, pentru cei care studiază asemenea științe. Și chiar și în domeniul științific trebuie să fie predate um, abordări și noțiuni filozofice critice. Uh, Revenind la publicații, într-adevăr, majoritatea publicațiilor în prezent sunt redactate în limba engleză și trebuie să ne detașăm puțin de această abordare anglosaxonă și la nivel european trebuie să fim capabili să susținem publicații în limbi uh, diferite, în franceză și în alte limbi. ați vorbit și despre Mediterana, despre mm, cele 47 de țări. Mai multe țări din Sud au implementat acest proces de la Bologna și Universitatea Euromed a fost lansată uh, prima a avut deja loc la, în Slovenia, de asemenea a doua va fi creată în Maroc și mai multe țări doresc să participe la această rețea uh, care trebuie extinsă a Universității Euromed. De asemenea, trebuie să avem posibilitatea de a, de a face o comparație cu celelalte parcursuri universitate, de universitare, îmi scuze, din țările în curs de dezvoltare, cum ar fi China, Brazilia. Trebuie să vedem cum care este parcursul unui student acolo, cum este posibil ca un student european să poată să intre în sistemul universitar din aceste țări. Mulțumesc, uh, doamna Benara Și acum, doamna Hannibal. Thank you, Chair. Mulțumesc. Voi vorbi și eu în limba engleză, pentru că s-a vorbit mult despre limba engleză în această dezbatere. Uh, Vreau să spun mai multe lucruri. În primul rând să-i mulțumesc domnului Berlinger pentru că a fost o dezbatere extrem de interesantă și de dinamică și cred că este o bază bună pentru a înainta cu acest raport. Și aș dori să vorbesc pentru început despre autonomia universitară. Cred că trebuie să punem accentul pe mobilitate și pe experiența europeană, însă unul dintre lucrurile pe care le-am abordat în cadrul comisiei este problema autonomiei. Cred că instituțiile academice la acest nivel trebuie să aibă o posibilitate destul de independentă de a-și organiza curicula și de a se structura, sigur, respectând standardele mm, aprobate, mai ales în ceea ce privește științele umaniste. Dacă universitățile doresc să aibă catedre de acest gen, trebuie să fie capabile să și le organizeze. Și experiențele de învățământ superior sunt într-adevăr foarte diverse și trebuie luate în considerare, însă sunt de acord că avem nevoie de un proces de evaluare, așa cum propune și Comisia, tocmai pentru a avea un proces care să fie transparent, însă, din păcate, universitățile nu reușesc foarte bine să comunice ceea ce fac și există o lipsă de informații despre ceea ce se întâmplă în mediul universitar și de aceea cred că un sistem de evaluare este necesar și trebuie să ne asigurăm că universitățile își îmbunătățesc comunicarea, că um, spun lumii întregi care este activitatea lor. Și diversitatea, mai ales în domeniul umanist, este importantă. Nu știu cum funcționează universitățile în celelalte uh, state europene, însă așa funcționează în Regatul Unit. Și eu însă am studiat istoria, iar cursurile de istorie uh, pe vremea mea, în universitățile din Regatul Unit, erau destul de diferite între ele. Însă asta nu era nicio problemă, pentru că studentul uh, se interesa despre cum funcționează diferitele, diferitele catedre de istorie și apoi decidea ce voia să facă. Însă lucrurile cred că sunt puțin diferite atunci când vorbim despre calificările științifice și tehnice. Există universități care duc uh, direct către o profesie, medicină, drept. Și aici trebuie să vedem într-adevăr cum putem face o mai mare armonizare în Europa, însă totuși trebuie să fim atenți, mai ales în domeniul științific, pentru că s-a spus că modul în care funcționează științele este diferit și sigur că aici există mai multă structură, însă nu aș fi de acord cu această opinie atunci când ajungem la nivele extrem, niveluri extrem de științifice. Și când vorbim despre acele materii care, duc la o, care conduc la obținerea unei calificări. Uh, Și ajungem acum la programa de bază, acea programă comună. Cred că ar trebui să fie destul de general. Uh, universitățile ar trebui să stabilească propriile mm, materii și să uh, decidă singure cum vor funcționa pentru a atinge, să zicem, excelența academică, dacă e un termen potrivit. Și și sunt de acord cu antevorbitoarea mea, trebuie să ne uităm și la implicațiile sociale, trebuie să integrăm cât mai mulți studenți din clasele populare. Nu știu cum funcționează lucrurile în celelalte state, însă în Regatul Unit se vorbește deja de ani de zile despre necesitatea de a îmbunătăți mixul uh, de categorii sociale din care provin uh, studenții și nu s-a făcut încă acest lucru. Noi trebuie să ajutăm universitățile să facă asta și universitățile trebuie să-și dorească mm, să aibă un adevărat mix social. Și ajungem de altfel la problema acelei posibilități ulterioare de angajare. Majoritatea studenților, mai ales la nivelul de licență, nu studiază materii care sunt neapărat legate de uh, viitorul lor lor loc de muncă, cu excepția mm, facultăților de medicină, de drept sau mm, anumite facultăți științifice. Însă, în general, ajungem să facem o meserie care nu este neapărat legată de ceea ce am studiat sau e legată foarte puțin. Și aici trebuie să analizăm situația universităților și a dialogului pe care universitățile trebuie să-l aibă cu piața privată, cu sectorul privat al angajatorilor și acest lucru trebuie întărit la nivelul comunităților. Și trebuie extins tocmai pentru ca universitățile europene să fie mai preocupate ca studenților să și găsească un loc de muncă în momentul în care absolvă facultatea. Și în procesul de la Bologna, modelul care apare nu este neapărat un model anglosaxon. Și știu că în acest model sunt incluse deseori și Statele Unite și acest lucru mă deranjează pentru că nu este exact același lucru. E vorba aici de modelul britanic, care la rândul lui este diferit de modelul scoțian, de exemplu. Și Trebuie să analizăm lucrurile la trei niveluri. Majoritatea studenților trebuie să vedem ce se întâmplă cu studenții care rămân la nivelul de licență, cei care doresc să um, continue cu o diplomă de masterat și cei care doresc să rămână în mediul universitar uh, pentru a face studii din ce în ce mai înalte. În orice caz, voiam să-i mulțumesc domnului Berlinger pentru raportul său. Doamna președintă, acum domnul Adam Tyson din partea Comisiei. Madam Chair, thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc domnului profesor Berlinger pentru introducerea pe care ne-a făcut-o pe marginea raportului său. Cred că a fost într-adevăr o dezbatere foarte interesantă, extrem de largă și așa cum ați spus, doamnă președinte, uh, este o dezbatere despre procesul de la Bologna și voi rămâne și eu la subiectul, uh, la subiectele care sunt strict legate de procesul de la Bologna. Sigur că considerăm că agenda de modernizare a Uniunii Europene care merge dincolo de procesul de la Bologna ar trebui să fie mai bine corelată cu procesul de la Bologna. Sunt foarte multe suprapuneri și cred că ar fi un mare avantaj ca cele două procese să fie mai strâns legate. Și asta pentru a, ca Uniunea Europeană să poată avea un rol mai puternic în procesul de la Bolonia. Procesul de la Bolonia începe de la ideea că Trebuie să încercăm să promovăm o mai mare mobilitate și cooperare între universitățile din diferitele state membre, ceea ce înseamnă că se limitează la acele schimbări care sunt necesare pentru a um, fonda încrederea între instituții și domnul Berlinghe s-a referit la asta. Ca urmare, accentul cade pe recunoașterea reciprocă a diplomelor, care este foarte importantă, asigurarea calității cursurilor universitare și, bineînțeles, accesul la universități și am vorbit vorbit deja despre dimensiunea socială în acest sens. Și câteva cuvinte și din partea mea despre fiecare din aceste trei aspecte. Pentru că la un moment dat în dezbatere s-a sugerat că totul este o catastrofă până la urmă în procesul de la Bolonia și nu sunt de acord. S-au făcut foarte multe progrese în toate statele din spațiul de învățământ superior european și cred că trebuie să recunoaștem acest lucru. Ne aflăm încă într-o perioadă de tranziție și încă sunt probleme de rezolvat, dar totuși s-au făcut progrese atât în tranziția către cele trei cicluri uh, de învățământ, cât și în utilizarea um, creditelor uh, de studiu transferabile, precum și în diferitele cursuri și în termen de asigurare a calității, și aici s-au făcut uh, progrese. Avem agenții de asigurare a calității în toate cele 47 de state care fac parte din acest spațiu. Poate că funcționează diferit, însă învață de la una la alta și uh, dezvoltă um, calitatea în aceste instituții de învățământ. Însă ne confruntăm cu o dificultate și anume faptul că se fac foarte puține în domeniul transfrontalier al asigurării calității pentru uh, obținerea unui nivel de încredere între diferitele instituții din diferitele țări. Și aici trebuie, când vorbim despre recunoașterea diplomelor, trebuie să ne gândim la recunoașterea din punct de vedere academic, adică în scopul continuării studiilor într-o altă țară. Și un coleg din Germania spunea că există probleme chiar și între universitățile din aceeași țară, care nu recunosc neapărat diplomele emise de o altă universitate dintr-un alt oraș. Aceasta este o problemă gravă nu este neapărat o problemă pe care Uniunea Europeană vrea să o rezolve la nivelul statelor membre, dar atunci când vorbim despre situația transfrontalieră, atunci putem face anumite lucruri și trebuie să le facem. Există o convenție privind recunoașterea diplomelor pe care o cunoașteți și majoritatea statelor membre au ratificat-o și însă Există o problemă aici pentru că permite instituțiilor individuale să nu recunoască o calificare eliberată în altă universitate dacă consideră că există o diferență substanțială între calificările oferite de universitatea respectivă și calificările oferite de universitatea gazdă. Trebuie însă definite aceste diferențe și instituțiile trebuie să aibă posibilitatea să își dezvolte specializările de care este nevoie, fără ca acesta să fie un obstacol pentru mobilitatea studenților. Și când ajungem la. când este vorba despre recunoașterea calificărilor în scopuri profesionale, știți că există o directivă care reglementează acest domeniu la nivel european și Comisia a fost de acord să fie modificată această directivă până la sfârșitul anului pentru a se încerca o adaptare la nevoile pieței moderne de locuri de muncă, luând în considerare evoluția din sistemele de învățământ din întreaga Uniune Europeană și cred că este un proces important și Comisia dumneavoastră ar împreună cu uh, Comisia pe piață internă ar trebui să fie implicate în acest proces. Și când vorbim despre profesii care implică securitatea pacienților sau a cetățenilor, ca de exemplu meserile de arhitect sau alte meserii, ei bine, aici trebuie ca încrederea să fie situată la un nivel și mai înalt decât uh, în contextul academic, pur academic. Și aici trebuie să analizăm modul în care putem dezvolta utilizarea uh, creditelor de studiu transferabile ca o bază pentru recunoașterea acestor calificări profesionale. Poate că nu am ajuns încă la atingerea acestui obiectiv, dar trebuie, să, uh, trebuie ca noua directivă să aducă mai multă flexibilitate în cadrul procesului de la Bologna. Și ajungem la problema curiculei și aici, în dezbatere s-au făcut anumite sugestii conform cărora ar trebui să se dezvolte un anumit trunchi comun în anumite domenii. Și Trebuie respectată uni- autonomia universitară și acest lucru s-a susținut deja, în același timp însă permițându-se suficientă flexibilitate pentru ca universitățile să reacționeze la noile nevoi identificate pe piața de muncă și la producția de noi cunoștințe. Este foarte greu să vorbim însă despre un trunchi comun, pentru că acest trunchi comun foarte, este depășit foarte rapid și acest lucru este vizibil și în prezent. Un mod mai profitabil ar fi să cerem universităților să definească singure rezultatele învățării țării, adică ce uh, ar trebui să știe, mm, ce competențe ar trebui să aibă un absolvent. Și acest lucru se face deja în cadrul unui proiect pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunosc, un proiect de armonizare. Și există acorduri între universități asupra nivelului pe care ar trebui să-l aibă absolvenții uh, Însă, ceea ce nu există încă este implementarea practică în universități și cred că trebuie să trecem la această etapă ulterioară. Și, doamnă președinte, ați spus și dumneavoastră de dimineață că acesta este un proces interguvernamental și că este o adevărată provocare pentru reușita procesului în ansamblul său și sunt de acord, dar poate pentru niște motive diferite. Cred că problema pe care o avem acum este că uh, discuția se află încă la nivelul guvernelor și nu la nivelul actorilor de pe teren, adică între universitățile care ar trebui să învețe din experiențele celorlaltor instituții similare. Și cred că spre acest proces ar trebui să ne uh, îndreptăm, să lucrăm și la nivelul de implementare și nu numai la nivelul de politică generală. Politicile există, știm că funcționează, dar acum trebuie să le și punem în aplicare într-un mod mai coerent. Și ajung astfel la aspectul posibilității de angajare ulterioară a absolvenților de universități după o diplomă de trei ani. Știm că în, în anumite țări tranziția către sistemul licență masterat a dus la anumite dificultăți, mai ales la nivelul de licență, pentru că sectoarele tratează în mod diferit aceste diplome. Însă, universitățile au încercat să înghesuie în trei ani programa care era înainte predată în cinci ani și acest lucru este foarte dificil pentru studenți, este o povară uh, deosebit de grea și în același timp, pentru unii este foarte dificil să-și mai găsească timpul necesar pentru a participa la un program de mobilitate în străinătate. Uh, și uh, s-a organizat o conferință exact pe acest uh, subiect acum o săptămână și uh, ne-am dat seama că problema începe să fie rezolvată pentru că programele universitare sunt în curs de revizuire și sunt simplificate într-un anumit um, um, dintr-un anumit punct de vedere și un studiu din Germania arată că majoritatea uh, angajatorilor sunt mulțumiți să angajeze uh, studenți absolvenți de licență. Sigur că acest lucru nu uh, este valabil pentru cei care studiază medicina. Un medic nu poate să devină medic numai după trei ani de studiu, însă există Uh, și o posibilitate pentru ca studenții la medicină, de exemplu, să părăsească învățământul superior după trei ani uh, pentru a deveni um, tehnicieni de laborator, de exemplu. Și ultimul punct se referă la cooperarea cu țările din Sud și cu bazinul mediteranean. Este foarte important ca această cooperare să existe în cadrul procesului de la Bolonia și uh, Trebuie să fie incluse aici și țările care nu fac parte în, din, din spațiul uh, de învățământ superior european. Procesul de la Bolonia este însoțit și de forumul care asigură contactele între statele uh, semnatare ale procesului de la Bolonia și statele din exteriorul Convenției uh, și în aprilie anul viitor se va organiza o nouă conferință interministerială între aceste state și este important să întărim această cooperare care trebuie să devină mai, re, mai frecventă, mai periodică, să nu se desfășoare numai la nivel ministerial și trebuie să asigurăm dezvoltarea de oportunități reale pentru tinerii din țările sud-mediteranene de a veni să studieze în Europa și invers și intenția Comisiei pentru a asigura succesul programului de învățare pe tot parcursul vieții este de a încerca să înlăture obstacolele geografice. Încercând să obținem un flux mult mai liber de circulația studenților între regiunile lumii. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank. The last word. Mulțumesc. Și acum, sigur, are ultimul cuvânt Luigi Berlinger. No, non sarà l'ultima, spero. Nu cred că e ultima. Ultimul cuvânt, mai bine zis. Vreau să mulțumesc din suflet președintei pentru cuvintele amabile pe care le-a avut la adresa mea. Sincer. Vă mulțumesc! Și mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Ați văzut că toată lumea se implică cu adevărat. Și această acțiune se dorește a fi un succes al întregii comisii. Vreau să vă atrag atenția însă asupra faptului că puteți depune amendamente și îmi doresc ca amendamentele care le, pe care le voi primi să reflecteze același interes, precum cel uh, uh ilustrat de dezbaterea care tocmai a avut loc. Sunt convins că acest raport are nevoie să fie amendat. Și oricum a fost scris în acest spirit. Am sperat că voi primi amendamente și, și contribuții din partea colegilor. Și atunci vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi secretariatului comisiei noastre și mai ales doamnei Fontanilei și secretariatului de la, mă rog, funcționarilor de la Comisia Europeană, mai ales domnului Tyson, pentru contribuția lor personală. Acum am ajuns la răspunsurile concrete. Vreau să vorbesc din nou despre posibilitatea de angajare pentru noi absolveți. Mi se pare o chestiune foarte importantă. Ne suntem convinși, face parte din cultura noastră acest, această convingere, că studiile universitare nu au neapărat uh, drept uh, uh, scop inserția pe piața muncii, dar realitatea este că studenții trebuie apoi să-și găsească un loc de muncă și fac studii tocmai ca să poată să-și găsească un, un loc de muncă bun. și studiile ar trebui să permită studenților nu numai să-și umple memoria cu date, ci să înțeleagă. Ei nu trebuie să se mulțumească cu faptul de a ști, ei trebuie să învețe pentru a ști și mai ales pentru a înțelege. Dar avem nevoie și de un rezultat. Și pentru aceste diplome de obținute după trei ani de studiu, ar trebui să ne gândim mai mult la finalitatea lor. Ar trebui să găsim un echilibru între componenta de bază culturală și această componentă a curriculumului care să aibă o um, aplicabilitate imediată. Și cred Tocmai că aici constă, uh, în, în, în această incompatibilitate, insuficientă aplicabilitate, constă principala dificultate a aplicării procesului de la Bolonia. Trebuie să implicăm mai mult lumea universitară, cei care sunt uh, responsabili de uh, conceperea curiculumului. Și dacă sistemul este guvernat numai de corpul academic, riscăm să primeze tot timpul interesul unei anumite discipline mai degrabă decât interesul practic. Deci, cum spuneam, trebuie să facem această sinteză, trebuie să dăm această uh, acest echilibru. Și de aceea în text am uh, inclus un aliniat în acest sens și vă invit să-l citiți și să-l amendați. Și oricum, în ce privește cercetarea, cred că trebuie să ieșim din acest uh, domeniu uh, pur anglofon și unde lumea anglofonă are experiențe de uh, decenii și să încercăm să generalizăm această diplomă obțină după trei ani de zile. Apoi, în ce privește știin, științele umane, literatura, filozofia și altele. Avem un filozof lângă noi și nu știu dacă filozofia se clas- face parte dintre științele umane. Eu mai degrabă aș include în științele um, exacte, este o știință, filozofia. Oricum, la alineatul 11, și veți vedea acest lucru când veți primi raportul, am scris că ar trebui să se acorde o atenție deosebită curicumului din facultățile de științe umane. Am identificat că exista o problemă. Noi cerem umaniștilor să ne ajute ca să adaptăm curriculumul din aceste facultăți. Dar îmi dau seama că nu e suficient să atragem atenția. Pentru că nu putem să ne lipsim cu totul de științele umane lumea nu poate să funcționeze fă, fără științele umane și mai ales în domeniul tehnologiei nu putem să ne lipsim de științele umane. Apoi, câte ceva despre limbă. Grecii, în antichitate, înțeleseseră foarte bine cum funcționează lucrurile și totuși limba lor nu a devenit limba universală. Latina era atunci lingua franca. și apoi latina s-a transformat în limbile neolatine. Și acum cu engleza se întâmplă același lucru. Eu nu mai recunosc uh, nimic din engleza comunitară, numai de mult uh, engleza de la Oxford. Însă, acum trebuie să ținem cont de existența acestei limbe universitare. Trebuie să recunoaștem această stare de fapt. Și trebuie ca în universitățile europene să existe această formă de bilingvism. Chiar dacă francezii eh, nu sunt de acord și ei au ajuns la această concluzie că au nevoie de engleză. Și așa ajungem și la capitolul țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Am vorbit despre Uniunea Euromed și am auzit pe tunisieni și pe marocani vorbind despre procesul de la Bologna, pentru că ei au propriul lor sistem care este uh, în legătură cu sistemul european, de exemplu, au o, o, o, un exemplu ar fi colaborarea lor cu un, universitățile din Slovenia, dar este numai un exemplu. Oricum, există aceste zone de, impregnate de cultura universitară europeană. Da, nu mai spun nimic altceva pentru că președinta mă roagă să fiu atent la timp, deci eu vă cer călduros să depuneți amendamente la toate aceste puncte și, și în concluzie problema recunoașterii. Da, este problema cea mai complexă. Pentru că e adevărat că chiar și în în același stat există universități care dau diplome de master și nu recunosc diplome de uh, bachelor din același stat. Diplome de licență, dar numai după o perioadă de trei ani de zile. Nu e normal ca în același stat să nu fie recunoscute diplome de licențe de la uh, universități de pe teritoriul statului respectiv. Și asta este numai unul dintre impedimente. Vă mulțumesc, cum spuneam încă o dată, din suflet pentru tot ceea ce ați spus, dragi colegi, și pentru dezbaterea în sine. Ție. Berlinger. Vă mulțumim, domnule Berlinger. Vreau să le atrag atenția colegilor că deocamdată nu se pot depune amendamente pentru că încă nu există raportul. Deci nu se pot depune amendamente până nu s-a prezentat raportul. Domnul Berlinger va prezenta raportul pe 23 noiembrie și am hotărât că nu vom vota pe decem- în decembrie, ci doar în ianuarie. Așadar, avem timp, oricum până în aprilie, până la următoarea întâlnire Bolonia. Deci, vom avea raportul pe 23 noiembrie și apoi vom fixa termenul pentru depunerea amendamentelor pentru jumătatea sa sfârșitului decembrie și apoi vom vota undeva 22-24 ianuarie. Și dacă doriți, pe 20 decembrie putem să mai purtăm o discuție scurtă pe acest punct. Bun mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere foarte animată. Se vede că ne preocupă pe toți această problemă. Ne, uh, suntem cu toții abordați în circumscripțiile noastre electorale și sigur că trebuie să încercăm să participăm la rezolvarea acestei situații. Trecem la Ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață, prezentarea unui studiu cu privire la taxa forfetare pe conținut ca și potențială soluție pentru schimbul ilegal de fișiere. Prezentare făcută de Alain Modo. Am uh, comandat această, uh, acest studiu. Uh, domnii se găsesc de mai multă vreme în sală. Îi rog să vină în față la prezidiu și să ne prezinte um, informațiile care sunt conținute în acest studiu. Um, pe scurt, le voi da aproximativ 15 minute și apoi putem să discutăm 15 minute uh, dacă avem întrebări, după care trecem la reuniunea coordonatorilor. Nu știu cine, va, cine vrea să înceapă. Domnul Modo, Dumneavoastră începeți? Bun, dacă și tehnica ne ajută, atunci putem să începem. Ach, das ist ein Thema, das sehr wichtig ist. Este un subiect foarte important pentru că trăim uh, într-o lume care este atât de uh, automatizată, digitalizată, tehnologizată, uh, pentru că suntem tot timpul cu telefonul, cu iPod-ul în mână, uh, Uh, și de aceea mă bucur foarte mult că am comandat acest studiu și că putem astăzi să ascultăm uh, rezultatele acestea. Domnule Modo, aveți cuvântul. In English you are speaking. Sau vorbiți în engleză, domnule? Bine. Yeah, yeah. Merci, euh, merci, madame la présidente. Merci, Vă parli Mulțumesc, euh, doamnă președinte. Voi vorbi în franceză, PowerPoint-ul este în engleză. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, uh, uh, stimați parlamentari. Sunt foarte onorat să prezint acest studiu în fața dumneavoastră. Sunt însoțit de doi membri ai echipei care au participat la acest studiu, Eric Lambert, care este italian, în ciuda numelui său, și lucrează la Roma, și domnul Fontanel, care lucrează la Media Consulting Group. Acest um, studiu ne-a fost uh, cerut acum șase luni de către Comisia de Cultură din Parlamentul European. Este vorba despre un studiu privind fezabilitatea creării unei taxe forfetare pe conținut. Ar putea purta numele de uh, taxă cultură sau uh, taxă pe informație. Și ni s-a cerut să vedem în ce condiții se poate face această taxă, se poate implementa această taxă a trebuit să ne limităm lucrarea la domeniul uh, audiovizual, audiovizual și la domeniul muzical, având în vedere diferențele care există în lanțul de valori și în modurile de consum uh, în ceea ce privește celelalte bunuri culturale, cărțile electronice sau alte mm, forme de creație. Și de aceea am făcut și distincția între domeniul muzical și domeniul audiovizual, care implică două lanțuri de valori și două moduri de funcționare diferite. Principalele considerații pentru acest uh, proiect de taxă forfetară pe conținut, content flat rate, s-au referit la diversitatea actorilor și a factorilor interesați în sectorul economiei digitale. Și acest lucru face, vom vedea mai târziu, ca obținerea consensului să fie extrem de dificilă, ca să nu spun imposibilă, deși este o miză esențială pentru fezabilitatea taxei forfetare pe conținut. Un alt, o altă problemă pe care a trebuit să o tratăm ținea de diversitatea modurilor de distribuție, care astăzi fac uh, ca circulația creației operelor să fie extrem de ușoară și care ridică probleme legate de comportamentul consumatorilor și de situația titularilor de drepturi. Acest lanț de valori uh, digital a permis identificarea de noi actori și face și mai dificilă obținerea unui consens. Domeniul digital în același timp uh, și-a schimbat foarte mult, a schimbat foarte mult modul de consum al bunurilor culturale și dacă timp de multă vreme audiovizualul reprezenta un timp al um, producătorilor, al creatorilor de conținut, astăzi ceea ce contează este timpul, între ghilimele, al consumatorilor. Crearea unei taxe forfetare pe conținut impune luarea în considerare a tuturor acestor interese divergente care fac aproape imposibil obținerea unui consens și din punct de vedere politic, din punctul de vedere al instituțiilor europene care se preocupă de această taxă. O decizie politică ar implica, bineînțeles, necesitatea de a identifica niște puncte rezonabile în obiecțiile ridicate de diferiții factori implicați. Și dacă se dorește totuși implementarea acestei taxe forfetare, probabil că nu va trebui să se țină cont de uh, cererile diferiților factori implicați, pentru că altfel lucrurile ar deveni imposibile. Care a fost obiectivul acestei taxe? Ea răspunde unor obiective de societate, unor obiective societale, garantând o remunerare corectă și o creare de valoare pentru autorii și pentru comunitatea uh, de creație, ceea ce implică, și acest este un aspect important, un mod de distribuție a acestor valori care să fie precis, transparent și clar. De asemenea, a fost vorba de a permite furnizarea unui cadru stabil și uh, cuprinzător pentru consumatorii individuali și, în al treilea rând, de a face în așa fel încât așa numiții pirați ocazionali pe care trebuie să-i uh, distingem față de organizațiile mafiote ilegale, e bine, deci să li se dea ocazia acestor pirați ocazionali să se reîntoarcă în legalitate. Revenind la ideea de consens, în tabelul pe care îl aveți pe acest slide, îi vedeți pe principalii factori implicați în acest sector și am dorit astfel să vă arătăm uh, care au fost rezultatele studiului nostru de pe teren îi vedeți aici pe cetățeni, pe consumatori, pe creatori, pe producătorii și creatorii de valori. Uh, vedeți uh, industriile tehnice, furnizorii de acces și pozițiile lor față de crearea acestei taxe. Vedeți că cetățenii și consumatorii sunt în general uh, favorabili acestei taxe Consumatorii însă, fiind de părere că această taxă nu ar trebui să fie prea uh, ridicată, la creatori unii sunt favorabili, dar dacă numai dacă acest mecanism le asigură uh, niște venituri securizate și cei care se opun uh, văd o dificultate în divulgarea prea rapidă a uh, creațiilor industria cum este ostilă sau chiar foarte ostilă acestei idei, dar în momentul în care am intrat într-o discuție mai aprofundată cu ei, am înțeles că cerințele lor ar fi să nu se uh, elimine ofertele legale existente și, în al doilea rând, să nu existe niște costuri administrative prea ridicate pentru ei. Iar sectorul uh, informatic și tehnologic este împotriva acestei taxe, iar furnizorii de acces internet sunt împotriva acestei taxe pentru că ei pun accentul pe ofertele legale, însă dacă această taxă ar veni să înlocuiască o altă taxă, poate că ar mai fi disponibil să discute. Așa că vedeți că problema consensului este fundamentală și în acest lanț de valori <laughs> actorii nu sunt deloc de acord. Continuând analiza, am făcut distincția între preț, pentru că am văzut că prețul este esențial, el este cel care determină valoarea sectorului și care determină de asemenea și atitudinea consumatorului și aici diferențele sunt foarte mari între sectorul muzical, unde deja există mai multe oferte legale de descărcare și aici am citat mecanismele Spotify și Deezer, dar mai sunt și altele. Și ceea ce contează este că în aceste oferte că, ceea ce contează este că aceste oferte pot fi gratuite uh, sau pot ajunge la niște sume modice de genul 10 euro pe lună în funcție de volumul de muzică care este descărcat. Așadar, aceste aspecte uh, aduc diferența, fac diferența între sectorul muzical și cel audiovizual. Și revenind la acceptabilitatea de către sector a acestei taxe, uh, prețul nu trebuie să fie nici prea mic, pentru că în acest caz ar fi asimilat cu o gratuitate a creațiilor, dar nu trebuie să fie nici prea mare, pentru că trebuie să rămână competitiv și ar intra în uh, concurență cu ofertele legale existente. Ca urmare, rata unei astfel de taxe este foarte importantă, cuantumul unei astfel de taxe este foarte important și trebuie să fie analizat foarte bine iar noi am făcut o analiză mai precisă pe piața franceză, unde dispuneam de informații mai complete în funcție de modurile de exploatare și am văzut că această taxă forfetară ar trebui să aducă cel puțin 55, 56 de milioane pentru anul 2010 sau 28 de milioane pentru uh, partea audiovizuală, acestea fiind de cifrele care s-au înregistrat în uh, Franța. Așadar, problema prețului este esențială pentru că permite uh, Uh, schimbul de fișiere în sistem peer-to-peer, -peer, eliminând uh, actele ocazionale de piraterie, dar fără să pună o problemă extinderii ofertelor legale, iar în ceea ce privește prețul, acesta este important în, și în, în corelare cu rata de colectare de către furnizori. Sigur că trebuie să avem grijă să nu uh, eliminăm ofertele legale existente pe piață și să ne asigurăm că consumatorul uh, are senzația că plătește pentru un serviciu esențial și în cazul în care sistemul pe care îl vom promova va fi prea slab, atunci uh, și, nu va putea să se impună, evident că va fi uh, Um, nu va fi respectat. Uh, ne-am gândit la um, un exemplu de preț de 4,99 de euro pe lună este taxa care este plătită în Franța pentru sectorul audiovizual și ar putea fi luată ca exemplu pentru o taxă forfetară pe conținut. Însă trebuie să ținem cont că sectorul audiovizual uh, are oferte diferite care se schimbă de la o țară la alta uh, și atunci, această problemă a prețurilor și aplicabilitatea la nivel european trebuie să fie luată în considerare. În ce privește tipurile de taxă forfetară pe conținut? Aici, căutând obținerea unui consens sau acceptarea taxei, se spune că această Taxa forfetară pe conținut ar trebui să reducă zonele neclare dintre ceea ce este legal și ceea ce se practică în general și să permită întoarcerea a milioane de consumatori în sistemul legal. Această taxă trebuie să se bazeze pe un sistem de gestionare colectivă care este de altfel singurul, din punct de vedere al managementului, singurul posibil și trebuie să ne asigurăm de asemenea că majoritatea catalogelor oficiale de conținut trebuie să se regăsească în uh, catalogul acestei uh, prevăzut prin această taxă. De asemenea, mm, impunerea acestei taxe nu ar trebui să declanșeze necesitatea modificării tratatelor și acordurilor internaționale, așadar nu ar, trebui să fie utilizabilă în cadrul juridic existent. Am arătat în studiu că există deja un cadru legal pentru acest gen de taxă forfetară la început am intuit acest lucru, dar l-am și confirmat ulterior. Uh, am luat exemplul directivei um, pentru serviciile de cablu și satelit, arătând că această directivă nu creează o nouă excepție sau o nouă limitare, nu impune o licență obligatorie, limitează um, exercitarea drepturilor exclusive uh, pentru societatea de organismul de gestionare colectivă a drepturilor care este responsabil de colectarea taxelor în conformitate cu directiva cablu și satelit și apoi redistribuie acești bani acolo unde trebuie. Așadar, acest cadru juridic este compatibil cu tratatele internaționale și în cazul descărcării de conținut peer-to-peer, -peer, aici s-ar putea utiliza în anumite situații și cu anumite limite același drept exclusiv după același model, responsabilitatea revenind acestor organisme de gestionare colectivă a drepturilor. Și continuând cu ideea de fezabilitate a acestei uh, taxe forfetare, ea ar limita drepturile de descărcare și de încărcare, deci de punere la dispoziție a acestor uh, creații într-o rețea de schimburi de fișiere peer-to-peer. De asemenea, obiectivul ei ar fi și de a limita numărul de schimburi de fișiere între utilizatorii finali excluzând astfel toate platformele seeders, de tip seeders care există și care fac din acest gen de schimb de conținut o afacere, schimbul de conținut ar putea fi autorizat numai într-un um, cerc uh, limitat, nu o să vorbim despre cercul familial pentru că ieșim uh, din acest cerc, dar din punct de vedere digital am putea să spunem că e vorba de un cerc de familie digitală, adică un cerc al uh, a, a celor um, um, peers. Și aici motoarele de căutare și de și, um, um, spațiile de stocare virtuală și, și și mecanismele de descărcare directă nu sunt incluse în uh, câmpul acestei uh, taxe pentru că ele ridică niște aspecte juridice diferite. Trebuie așadar identificate factorii cheie pentru această taxă, temeiul juridic, practicabilitatea, specificitatea, posibilitatea de aplicare, gestionarea, tariful și uh, um, comunicarea către consumator. Uh, nu este vorba despre 42 de etape sau de recomandări, ci este vorba despre uh, un set de date uh, care trebuie luate în considerare pentru a ne asigura că proiectul uh, poate să reușească. Fezabilitatea din punct de vedere politic a fost de asemenea analizată. Trebuie să ne asigurăm că acest sistem nu va elimina trebuie să înțelegem că acest sistem nu va putea elimina pirateria, trebuie să înțelegem că acest sistem nu trebuie să înlocuiască modelele deja existente, este un uh, sistem complementar care uh, creează valoare pentru comunitatea de creație. Și trebuie să se caute, să, să, să se încerce obținerea unui consens sau cel puțin uh, reducerea opozițiilor. Gestionarea colectivă conferă cadrul de administrare a acestui sistem și, bineînțeles, continuă să fie foarte important să se uh, combată și în continuare pirateria. Cele două sisteme trebuie să uh, coexiste și să avanseze împreună stabilitatea economică. Și aici am spus deja că este foarte important să ne asigurăm nu numai că prețul este unul corect, că este diferit între sectorul muzic muzical și sectorul audiovizual și uh, cinematografic și trebuie asemenea să ne asigurăm că acele costuri de administrare sunt compatibile cu realitatea, dar și că sunt acceptabile de actorii din lanțul de valoare. De aceea este foarte important, deși nu am avut timp în acest studiu, să aprofundăm această analiză cu privire la costurile de administrare pentru furnizorii de acces internet, uh, de asemenea și costurile pentru organismele de gestionare colectivă a drepturilor, CRMO, precum și costurile de exploatare, pentru că știți că foarte mulți um, operatori din acest domeniu fac uh, oferte premium pentru filmele cele mai recente, uh, Însă, acestea sunt complet inacceptabile pentru cei care se ocupă de indexurile uh, de pe internet. Ca urmare, această taxă forfetară pe conținut trebuie să țină cont de aceste oferte premium. și să nu fie incluse aici așadar operele cele mai recente care sunt uh, care urmează să iasă pe, uh, în alte medii, pe DVD-uri sau alte, alte suporturi. De asemenea, trebuie să ținem cont de redistribuirea veniturilor și în cele din urmă de necesitatea politică de a promova acest proiect uh, în rândul uh, unui număr cât mai mare de titulari de drepturi, pentru că altfel ei își vor uh, retrage uh, drepturile din uh, acest organism de gestionare colectivă a, drept, a drepturilor și uh, sistemul nu ar mai fi deloc atractiv. Cum ar putea să funcționeze acest sistem de la consumator până la um, comunitatea de creație? Aici este clar că furnizorul de acces este cel care se va ocupa de colectarea taxei, el ar putea factura în cadrul abonamentului lunar uh, ca un fel de mm, asigurare sau uh, după modelul uh, taxelor care sunt plătite în momentul în care cumpărați un obiect electrocasnic într-un magazin, ei bine veți vedea acolo dacă pe etichetă aveți o taxă ecologică, de exemplu. La fel și în abonamentul de internet poate să apară o căsuță cu X euro pe lună pentru această taxă forfetară pe conținut. De asemenea, trebuie explicat foarte clar ce intră în această sumă plătită uh, pe lună, care este tipul de schimb de conținut uh, posibil și faptul că tot, tot um, catalogul de titulari de, de, de drepturi al consumatorului respectiv trebuie să apară online și că nu este implicată niciun fel de redistribuție de copii de medii fizice de stocare. După ce sunt, este colectată această taxă, ea va intra în lanțul de valoare din comunitatea creativă în sine, din factorii de creație și credem că organismele de gestionare colectivă a drepturilor pot să preia de aici Uh, aceste sume. Așadar, furnizorii de acces colectează banii de la consumatori și apoi îi distribuie către organizațiile, organismele de gestionare colectivă a drepturilor, deducând niște mm, comisioane. Așadar, la uh, CRMO o să intre niște sume nete care sunt apoi redistribuite comunității Uh, creative. Așadar, furnizorii de acces nu uh, trebuie să se uite ce conținut a descărcat consumatorul respectiv, nu se va încălca în niciun fel uh, dreptul la viața privată. La fiecare șase luni, aceste CRMO vor lansa procesul de distribuție a veniturilor colectate către Uh, titularii de drepturi în baza unei metodologii de distribuție care este foarte importantă pentru că ea este cheia pentru ca uh, profesioniștii să, pentru ca factorii din această industrie să accepte introducerea unei taxe forfetare pe conținut. Și aici noi am indicat niște orientări, dar nu am putut spune ce trebuie făcut dacă ne uităm la exemplul um, AGICOA, care este um, Asociația de Gestionare Internațională Colectivă a um, Creațiilor Audiovizuale, uh, trebuie totuși să rămânem prudenți. Într-adevăr, lucrurile trebuie aprofundate, dar noi putem să arătăm care sunt propunerile de bază. Putem să arătăm care ar mai fi și alte metode utilizabile. În orice caz, acesta este un punct cheie pe care noi nu am dorit să-l clarificăm încă de la acest nivel, pentru că o decizie în acest sens ar implica o consultare foarte largă a multor actori. Pentru noi, modelul acestui organism de gestionare colectivă a drepturilor este preluat din sistemul francez, unde AGICOA colectează taxele de cablu și satelit de la operatorii din domeniu pentru preluarea simultană și intactă a semnalelor de televiziune pe rețelele de cablu și satelit. Deci acești operatori plătesc către Agicoa taxele pe care ei înșiși le-au luat de la abonați și Agicoa de două ori pe an, cred, redistribuie aceste venituri în baza declarațiilor care au fost făcute de către titularii de drepturi. În acest model, ceea ce ni s-a părut interesant este că sunt incluși toți actorii uh, și toți producătorii uh, din uh, industria de divertisment, inclusiv cei din Statele Unite, deci toți titularii de drepturi, și această taxă nu mai este pusă sub semnul întrebării astăzi de către nimeni, pentru că toată lumea participă și toată lumea beneficiază de ea. Sumele colectate și redistribuite apoi către titularii de drepturi ar trebui să acopere remunerațiile pentru autori, pentru interpreți și pentru producători, în conformitate cu contractele. Iar la nivel european, unde există deja aceste organisme de gestionare colectivă, ei bine, gestionarea acestor sume de către crm uri reprezintă o garanție. Ni se pare de asemenea fundamental să fie organizate și alte studii cu privire la diferența de preț între industria uh, Uh, muzicală și cea audiovizuală. Bineînțeles, uh, acceptabilitatea costului de acces, nivelul de colectare a costurilor și metodologia de redistribuire a drepturilor către titularii de drepturi. Vă mulțumesc! Ați consumat practic tot timpul, nu mai rămân decât zece minute, îi dau cuvântul doamnei Triple. Vă mulțumesc! Mai întâi, aș vrea să vă <laughs> reamintesc că în timpul dezbaterii despre procesul de la Bologna am discutat despre filozofie și cred că și aici ar trebui să ne punem niște întrebări filozofice fundamentale. Revoluția digitală a fost într-adevăr o revoluție. Ne-a schimbat viața. Și <clears throat> S-a trecut la timpul consumatorilor și nu mai sunt producătorii cei care dictează regulile, dar consumatorii <clears throat> plătesc și pe termen lung riscăm să nu mai avem fonduri ca să ne finanțăm diversitatea culturală. Însă există foarte multe aspecte de care trebuie să ținem cont în ce privește drepturile de autor și, bineînțeles, și tot ceea ce ține de protejarea uh, vieții private. Am văzut că existau mai multe eh, eh, cauze eh, în Statele Unite, mai multe procese, inclusiv împotriva lui Google, din cauza nerespectării vieții private. Deci eu nu cred că această taxă ar fi un model uh, sustenabil și mai ales deoarece furnizorii de acces la internet ar trebui să fie reglementați complet diferit pentru că uh, dacă îi transformăm în colectori ai acestei taxe, nu știu dacă uh, vom, vor mai fi bine protejate drepturile terților. Au existat recent anumite interdicții în Germania și în Elveția și între timp s-a lansat o mare dezbatere între ceea ce ține de domeniul privat și ce ține de domeniul public, mai ales în cadrul revoluției digitale. Cum spuneam, există multe aspecte filozofice care necesită un răspuns. Oricum vreau să mulțumesc uh, autorilor acestui studiu, deoarece ei au ilustrat o întreagă serie de probleme de bază de care trebuie să ținem cont. Și această abordare mi se pare de-a dreptul fundamentală. Multe probleme au rămas nerezolvate, dar haideți să vedem cum putem să rezolvăm această chestiune a sistemului de licență. Deci nu se mai vorbește despre viitoarele drepturi de autor, ci despre această licență licență uh, acordată de către o societate digitală, iar producătorii ar trebui să fie uh, remunerați în funcție de modelul pe care și le aleg. Și așa, uh, mă scuzați, și astfel schimbul de fișiere ar deveni la un moment dat legal. Acest model mi se pare interesant. Se vorbește și despre o gestionare colectivă a licențelor, căci altfel nu putem să ne comportăm uh, uh, în mod adecvat, în mod legal în această lume digitală. Dar văd că faceți și niște propuneri separate pentru toate sectoarele și mă întreb, dată fiind realitatea rețelelor sociale, uh, dacă aceste propuneri sunt într-adevăr actuale, dacă nu ar trebui să abordăm mai degrabă pachete de date uh, pentru că pe rețelele sociale schimbul de filme, uh, muzică, uh, cărți și așa mai departe sunt foarte greu de separat. Aceste schimburi sunt foarte greu de separat pe categorii. Deci mă întreb dacă nu ar trebui mai degrabă să Uh, ne concentrăm pe uh, pachete de date de anumite dimensiuni pe care să le utilizăm ca bază pentru uh, plată, ca și la telefoanele inteligente. Atunci când ai descărcat un anumit pachet de date, trebuie să plătești o anumită sumă. În al doilea rând, dumneavoastră menționați aici un anumit preț pentru sectorul audiovizual Uh, care să intre în, uh, să aducă în legalitate um, schimbul de uh, produse digitale. Și mă întrebă cifra pe care ați menționat-o, de unde ați scos-o și dacă într-adevăr ea corespunde realității. Pentru că trebuie să um, vedem în ce măsură se pot face aceste lucruri, se pot implementa tehnic și dacă nu cumva există probleme cu protecția datelor. Am să închei aici cu întrebările mele. Mulțumesc! Da, uh, vreau și eu să mulțumesc pentru că acest studiu este primul studiu în acest domeniu și sunt de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, trebuie să aprofundăm și mai mult acest uh, domeniu <clears throat> cu toate sectoarele sale, astfel încât să putem ajunge să înțelegem bine situația. Dar Helga Trupel cred că a spus uh, foarte bine lucrurilor pe nume. Și pentru mine se pune următoarea întrebare. Aceste taxe din modelul pe care îl propuneți dumneavoastră, care ar fi formula de plată prin care aceste venituri colectate ar ajunge mai departe la creatorii de uh, artă, la autori, la muzicieni, pentru că ar fi foarte important ca această distribuție să se facă în mod corect. În al doilea rând, mă întreb, dumneavoastră vorbiți despre o coexistență uh, a așa numitor uh, oferte premium, oferte comerciale și oferte uh, cu tarif paușal. Și mă întreb care este impactul asupra ofertelor comerciale care există deja în momentul de față, legal, prin acest uh, sistem care ar urma să se uh, înființeze prin care uh, schimbul ilegal de fișiere și de conținuturi uh, Uh, um, e bine, acesta în momentul de față e clar că uh, aduce un avantaj uh, oamenilor pentru că acesta nu trebuie să plătească. Mă întreb dacă nu cumva ar trebui să facem mai multe studii pentru a vedea impactul asupra ofertei de astăzi. Mulțumesc încă o dată, domnul Matimo, și apoi va trebui să încheiem această discuție. Vă mulțumesc, că acest studiu este deosebit de interesant, dar vreau să vă pun o întrebare elementară. Autorii studiului au ținut cont de modelul de difuzare. De exemplu, Sky transmite conținuturi, radiourile transmit muzică, abonații la serviciul de radiofonie plătesc o taxă și la fel se întâmplă cu cei care sunt abonați la televiziunea prin cablu sau prin satelit. Nu am putea să avem un asemenea model pe care să-l putem folosi, deși eu nu înțeleg de ce nu, nu puteți folosi aceste modele care există deja. Vă rog să-mi explicați. Monsieur Modo. Domnule Modo? Bun, am spus mai devreme că nu prea avem timp. Nu mai avem timp, vă rog să nu mai atrezați întrebări. Domnul Modo. Am să încerc să răspund uh, global la toate întrebările și poate colegii pot și ei să răspundă cele 50. Am folosit această cifră ca pe o ipoteză. Ne-am gândit că o rețea socială uh, cu 50 de membri era un bun etalon. Acum nu mai am referințele exacte. Oricum am folosit un studiu care ne arăta că în rețelele peer-to-peer -peer, uh, utilizatori aveau în general 27 sau 28 de uh, egali cu care făceau regulat schimb de fișiere, deci oricum o cifră inferioară celei de 50. Deci am renunțat la această idee preconcepută, cum că uh, datorită rețelelor sociale și în general pe internet, Uh, se fac schimburi de fișiere între mii și mii de persoane. Nu, de fapt întotdeauna se favorizează uh, proximitatea, deci respectiv uh, se fac schimburi de fișiere între membrii aceleași rețele sau aceleași grup restrâns. Dar cum spuneam, nu era ideea noastră, ne-am folosit de un studiu publicat recent. Un al doilea lucru pe care doream să vi-l spun. În prezent, ofertele de tip premium fac parte integrantă din uh, ofertele uh, de cinematografie. Știți bine că acum filmele pot să fie difuzate legal în același timp în cinematografe, dar și pe uh, DVD-uri. Sunt oferte cât se poate de legale. Iar ofertele care sunt făcute de către autorii drepturilor sau de către distribuitori trebuie să poată să existe pe piață. Dacă în același timp același produs este vândut la 3 euro, uh, mm, și, și această ofertă la 3 euro ar coexista cu o ofertă premium unde pentru același produs ar trebui să plătești 5 sau 6 euro, evident că nu ar fi interesant. Am, uh, ar fi o taxă forfetară, o politică care ar contraveni intereselor producătorilor și distribuitorilor. Noi credem că această repartizare se poate face pe baza contractelor dintre autor, realizator și producători. Putem să ne gândim și la alte metode în ce privește sistemul de copii private, drepturile de autor pentru copiile private se împarte uh, câte o treime pentru fiecare parte interesată, o treime pentru autor, o treime pentru uh, producător și așa mai departe și o treime pentru distribuitor. Deci ne-am putea gândi la un asemenea sistem echitabil unde sumele să fie echitabil distribuite. Dacă 20 de milioane de europeni plătesc această taxă forfetară de 4,99 euro, vă dați seama că ajungem la sume importante. Dar nu cred că am putea să împărțim banii uh, pe sistemul treimilor, ci mai degrabă pe în baza unui calcul care să satisfacă interesele tuturor. Nu știu dacă am răspuns la fel de bine la toate întrebările. Dau cuvântul colegului meu. Deci, spuneam că dificultatea constă în faptul că nu putem să ne mulțumim cu uh, calcularea volumului în, în uh, bits de uh, date transmise. Nu este un bun etalon de măsură, pentru că oricum Uh, să zic, uh, ultima carte a unui autor celebru, chiar dacă are numai câteva pagini, va valora mai mult și va fi mult mai atrăgătoare pentru descărcat de pe internet decât știu eu ce tratat de filozofie de 300 de pagini. De aceea spuneam că nu volumul este uh, punctul de referință cel mai indicat. Apoi, câteva cuvinte despre redistribuire. Există mai multe elemente. Cum se face redistribuirea Uh, către deținătorii de drepturi și apoi care sunt criteriile aplicate. Punctul fundamental este următorul. Cantitatea descărcată, volumul de date descărcat nu poate să fie singurul criteriu. Căci producătorul atunci ar fi tentat să uh, creeze o formulă de abonament pentru un anumit volum de date și atunci nu am favoriza operele originale. Apoi, un alt model, televiziunea cu, la, uh, cu programe la cerere și televiziunea cu plată. Aici este legal pentru că cel care oferă acest sistem de abonamente trebuie să semneze <coughs> contracte în baza cărora va plăti drepturi de autor. Deci, este foarte important, din punctul nostru de vedere, să legalizăm o practică socială care s-a dezvoltat foarte mult de când cu uh, Revoluția Digitală. Dar noi nu vrem să uh, um, jucăm în detrimentul uh, valorii creației. În plus, vom avea nevoie de măsuri de sancționare ca să evităm abuzurile. S-a vorbit și despre problematica celor care uh, îi ajută pe uh, utilizator să identifice uh, conținutul. Iar uh, schimbul de bani între doi utilizatori ar trebui să nu fie sancționat. Apoi, pentru a răspunde la întrebarea domnului uh, Matoni despre sistemul Sky. Da, ar fi un model. Am putea să avem o taxă forfetară sau o taxă pe care, uh, voluntară pe care utilizatorul ar vrea să o plătească pentru pro, uh, produsele cinematografice, muzicale sau audiovizuale. Deci ar putea să existe acest sistem voluntar în, cu condiția ca el să fie acceptat de către comunitatea de creatori și comunitatea producătorilor. Vă mulțumesc, spune președinta. Subiectul este deci complicat și împreună cu doamna Triple am ajuns la concluzia că ar trebui să acordăm mai mult timp acestui subiect, mai mult decât 10 minute. Ar fi foarte util, foarte necesar Vă mulțumesc. Vom discuta împreună cu coordonatorii. Vom încerca deci să reprogramăm acest uh, punct pe ordinea de zi cu o altă ocazie. Vă mulțumesc. Acum are loc reuniunea coordonatorilor. Okay.